Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Stimați colegi, haideți să începem. Poate vă surprinde, poate vă surprinde, dar nu ne constrânge timpul în dimineața aceasta. Trebuie doar să dureze suficient de mult întâlnirea pentru a vă primi ceaiul și cafeaua. Ceea ce este foarte important. Trecem în primul rând la comunicările președintelui în legătură cu deci, deciziile coordonatorilor din 14 noiembrie și din 25 noiembrie. În 14 noiembrie, propunerea de regulament care adaptează regulamentul 2 al tratatului în legătură cu Uniunea Europeană și o serie de acte juridice în, în legătură cu anumite proceduri, cu care au legătură cu comitologia mm, pe care sunt raportori domnul Kun și domnul Alcadraui. Coordonatorii au solicitat președintelui să scrie o scrisoare Consiliului, spunând că președintele este pregătit să înceapă negocierile în legătură cu poluarea fonică, da, atâta timp cât Consiliul este dispus să discute și drepturile pasagerilor. Coordonatorii au luat notă de notele informative 26 și 27. Dacă va fi necesar, măsurile în ceea ce privește uh, poluarea fonică a căilor ferate vor putea fi discutate la următoarea reuniune a coordonatorilor. Uh, unitatea de siguranță aeriană a DigiMove ne-a făcut o prezentare ieri în da, reuniunea coordonatorilor în legătură cu lista neagră a companiilor aeriene. Am luat note de aceste informații și dacă nu vor exista obiecții până vineri 29. Atunci acceptul va fi trimis în scris comisiei. În ceea ce privește acordul comercial UE-Statele Unite, președintele a fost nominalizat ca raportor pentru comisia noastră. În ceea ce privește comitologia, coordonatorii au luat notă de nota informativă 2AA din 18 noiembrie și vor trimite o nouă versiune a scrisorii informative în legătură cu prevederile aplicabile conform tratatului de la Lisabona. De asemenea, s-a acceptat o a doua lectură în ceea ce privește raportul privind tahografele. Vă mulțumesc. Acestea au fost informațiile. Îmi pregătesc ceaiul înainte de a trece la următorul punct, care este votul pe raportul domnului Fidanța în ceea ce privește carburanții alternativi instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Dacă aveți cartelele de vot, să facem un vot de probă. S-a deschis votul. Să, să vedem câte persoane sunt de la PPE. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Acum toată lumea și-a exprimat opțiunea, s-a închis votul. Felicitări PPE-ului. Nu sunt prea mulți în sală în această dimineață. Well, it just proves that Matthew's getting a discipline back to Înseamnă că disciplina se întoarce la PPE. Sunteți gata de vot? În primul rând, Amendamentul 73 și 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromise 4 is finally come. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 6A9 și după aceea amendamentul 342 și amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55, 342, partea a doua, 56, 62, 72 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Verificăm electronic. Să deschis votul. Everybody it. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 343, domnul Taylor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 343. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 58 adăugire. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 adăugire. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59, 60 și 61 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar vom verifica electronic. S-a închis votul. Următorul amendament este lingvistic. 345 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Itre. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 și 347 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 350 pentru, împotrivă, abțineri respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 351 adăugire, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 351 electronic. Everybody voted. Yes. Vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 353 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la anexe. Compromisul 7. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la considerente. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 77 Taylor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat, dar vom verifica electronic. S-a deschis votul. As everybody voted, the vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 94 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 caduc, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 117 de Grandes pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136, doamna Bilbao, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139, următorul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. unu pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vom verifica 142. Am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 în plus uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votarea propunerii așa cum a fost amendată. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. 30 pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Iar acum rezoluția legislativă. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Același rezultat, 30 pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Fidanța. Acum trecem la votul cu privire la decizia de a intra în negocieri interinstituționale conform uh, regulii 70 paragraful 2. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Tot același rezultat, 30 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere, se adoptă și acesta. Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu sesiunea de dimineață. Aș dori să vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că după masă, înainte să plece toată lumea, avem un schimb de opinii cu domnul Brenner, directorul general al Eurocontrol, și apoi încă patru coordonatori. Am încercat să le spun coordonatorilor care sunt limitările timpului de vorbire, apoi avem serviciile portoare și aș dori să veniți cu toții la trei fix ca să începem la timp. Nimic nu e mai rău decât un președinte și o sală goală. Apoi, în ceea ce privește um, coordonator, um, raportorii în umbră cu privire la pachetul feroviar, camera este acum liberă dacă doriți să o folosiți. Vă mulțumesc!